Good morning, friends. We'll start because... Uh... Bună dimineața, dragi prieteni. Vom începe pentru că altfel vom acumula întârzieri. Sunt uh, disponibile toate limbile în afară de finlandeză, malteză, croată și gaelică. Avem 16 vizitatori în sală sau vor veni uh, invitați de doamna Moran Chartier. Ei vor fi uh, prezenți uh, prima oră, oră și jumătate a reuniunii noastre și vom avea 20 de vizitatori invitați de doamna Sander și aceștia vor fi prezenți uh, la ora 9 și apoi după amiază vom avea Vizitator din partea domnului L. Iaric. Ei vor veni începând cu ora 3 și jumătate. În regulă. Asta înseamnă că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. debriefingul pentru delegația noastră la Geneva, la Organizația Internațională a Muncii. Poate că Jutta Steinrück sau aba nu, am uh, amânat acest punct pentru că, după cum vedeți, uh, președintele comisiei nu este prezent și el a fost cel care a condus această delegație. Vă amintesc că președintele comisiei noastre va fi gazda unui cocktail pe 7 decembrie, după reuniunea comisiei, se va, va avea loc la Braseria Ian, începând cu 18.30 la etajul 2 din Comisia Ian. Invitați vor fi uh, Comisia, Consiliu, agenții, delegații și ONG-uri. Asta înseamnă că începem cu punctul 3 de pe ordinea de zi și anume ă, raportul EURES, Rețeaua Europeană de Servicii de Ocupare a Forței de Muncă. După cum știți, domnul Becker a fost, a, a fost și este raportor pe acest subiect și a ajuns la un ă, rezultat foarte bun. Am să îi dau cuvântul domnului Becker pentru o prezentare a situației. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă exprim într-un mod în care nu am mai avut ocazia să mă exprim în trecut. În trecut nu am uh, avut parte de un astfel de nivel de excelentă cooperare. Deci este o zi de succes pentru comisia noastră am reușit uh, să luăm un, un, o propunere excelentă a Comisiei și trebuie să subliniez, să subliniez acest lucru. Uh, propunerea Comisiei deci pentru EURES a fost de la bun început foarte uh, bună și obiectivul a fost unul comun, să ridicăm EURES la un nou nivel, la un nivel mai înalt și am dorit să se, pro, să se uh, furnizeze acele uh, uh, servicii pe care ni le-am uh, propus noi aici la Ample. Aș dori să mulțumesc tuturor, mai ales raportorilor din umbră și uh, consultanților lor, care au lucrat uh, într-un spirit de uh, cooperare constructivă cu noi, astfel încât cu Consiliul și cu Comisia am ajuns la un rezultat pozitiv al negocierilor. Punctele principale din punctul nostru de vedere pot fi descrise după cum urmează. Ele corespund uh, cu ceea ce ne-am propus și anume să creștem potențialul forței de muncă în Europa, vrem să creștem mobilitatea astfel încât să putem uh, contribui și la lupta împotriva șomajului. Punctele cheie din punctul nostru de vedere, mulți le cunosc deja, uh, vi le-am putut prezenta deja. Deci punctele cheie, rolul parteneriatului social, am considerat că este foarte important Un alt uh, punct central a fost uh, structura EURES și um, ca ea să fie prevăzută în așa fel încât să poată uh, presta servicii cât se poate de, de potrivite, de înaltă calitate, de la nivel european, cu membrii la nivelul național, și cu personalul care acum poate fi sigur că va beneficia de formările necesare. Dincolo de asta, am pus accentul și pe calitatea parteneriatelor transfrontaliere, așa numitele cross-border partnerships. Cele care au fost uh, create într-un alt context își regăsesc aici o manifestare cât se poate de concretă. Cred că putem constata cu bucurie aici că Parlamentul European și-a asumat responsabilitatea și a făcut ce a fost necesar la Comisia Ample pentru ca acest proiect excelent al Comisiei Europene să fie adus la un succes uh, cu ajutorul statelor membre. Și cred că este și un uh, moment uh, să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest uh, la acest dosar. Întâi președintelui care ne-a ajutat foarte mult la trialoguri. 11 trialoguri au fost. Bineînțeles, trebuie să mulțumesc apoi și Barbarei de la secretariat care cu foarte multă expertiză a făcut o muncă enormă. Trebuie spuse toate aceste lucruri. Am crezut că dacă... și o să încerc să vorbesc mai repede, ca să nu vorbesc prea mult. La serviciul juridic, Mario a lucrat foarte bine. Și, bineînțeles, aș dori să-i mulțumesc asistențe, asistentei mele, Elina, care astăzi își aniversează ziua de naștere și probabil că nu este uh, o coincidență că am luat această decizie, că am ajuns la acest rezultat însă decisiv pentru calitatea rezultatului a fost spiritul uh, constructiv pe care l-am avut cu toți raportorii din umbră de la toate grupurile politice. Aș dori să mulțumesc și verzilor Toți aceștia Deci toți aceștia au contribuit foarte mult la acest rezultat și deci, iată, calitatea parteneriatului a fost uh, foarte ridicată. Jacques Brosius și Emmanuel Mathieu uh, de la Consiliu. Am avut o atmosferă excelentă. Iată, astăzi mi-am luat cravata luxemburgheză și secretariatul nostru a făcut o treabă excelentă și nu în ultimul rând, comisia cu, uh, prin reprezentații ei. Și aici mă opresc, uh, spun mulțumesc și sper că, putem să ne bucur, că vom putea să ne bucurăm de acest succes. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Becker. Mulțumim foarte mult, domnule Becker. A fost uh, o călătorie interesantă. Și uh, am ajuns la un rezultat pe care îl vom vota în curând. Însă am avut uh, un succes și referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi, mai exact instituirea unei platforme europene pentru descurajarea muncii de nedeclarate. Am să-i dau cuvântul raportorului, domnul Pirinski, care ne va prezenta situația și rezultatele. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, cu bucurie pot confirma ceea ce ați spus. Am ajuns la un acord pentru crearea unei platforme pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate. În aprilie anul trecut, Comisia a venit cu în aprilie um, anul trecut Comisia a venit cu uh, o propunere. În mai anul acesta noi am uh, votat un rezultat și uh, echipa de negociere și apoi am intrat în nouă runde de trialog întâi cu președinția letonă și apoi uh, cu cea luxemburgheză, sub cea luxemburgheză. Pe 11 noiembrie am reușit să încheiem uh, trialogul și pe 20 noiembrie am uh, primit știrea că cei de la Coreper au acceptat rezultatul negocierilor. Nu aș vrea să enumăr uh, caracteristicile specifice ale acestei platforme create. Însă, aș vrea să um, vă explic care este produsul ce va urma de pe urma acestei platforme și mai exact este vorba de concluzii și cum să se uh, combată și prevină munca nedeclarată, dar și cum să se transforme munca nedeclarată în muncă declarată. Mă concentrez asupra concluziilor, deoarece cred că ele uh, demonstrează uh, compromisul constructiv la care am ajuns. Um, la care am ajuns de la două puncte de plecare diferite. După cum știți, a existat întotdeauna îndoiala în unele grupuri politice, în unele state membre, că nu este nevoie de un astfel, o astfel de platformă, că toate astea țin de statele membre. Și au existat, um, um, pe de altă parte, voci care cereau o platformă cu o funcție normativă. Până la urmă am ajuns la ceea ce consider eu a fi un format foarte funcțional, cu reprezentare responsabilă din partea statelor membre, la nivelul înalt al reprezentanților. De asemenea, reuniți în jurul mesei, să spunem așa, sunt patru parteneri sociali și ei implicați în negocieri și o serie întreagă de observatori care pot uh, veni cu contribuții. Cred că astfel am reușit să răspundem la îngrijorările uh, colegilor, um, atât uh, cei din comisie, dar și a îngrijorările statelor membre care, ar, care s-au temut că se vor încălca competențele naționale. De asemenea, am reușit să ajungem la un format care uh, să abordeze chestiuni dureroase chiar a muncii nedeclarate, începând cu definiția muncii nedeclarate, pentru că am căzut de acord că definiția standard de la finalul anilor 90 nu mai era suficient de bună, nu mai descria suficient de bine situația. Iar în activitățile prevăzute, sunt uh, prevăzute o serie întreagă de opțiuni pentru schimb de informații și bune practici pentru a se ajunge la abordări comune referitor la cum se poate face, cum se poate aborda această muncă nedeclarată. Doamnă președinte, aș dori să mă raliez domnului Becker, mulțumind în mod cât se poate de sincer uh, tuturor uh, colegilor și echipei de negociere din uh, grupurile noastre politice. Aceștia au fost foarte implicați. Aș dori să mulțumesc secretariatului. Stă lângă tine doamna președinte Kylie Moira, care, au fost, care a fost prezentă uh, și a făcut uh, rezumaturi foarte precise și succinte. La fel, Ian Cont de la Secretariatul SND a fost uh, foarte valoros și apoi serviciul juridic și așa mai departe. Trebuie să menționez și cooperarea foarte constructivă cu președinția luxemburgheză. Trebuie să recunoaștem că această președinție a pus agenda socială în, sus în lista priorităților și uh, președinția a acompaniat acest uh, trialog într-un mod foarte uh, constructiv, căutând compromisul potrivit. Așadar, doamnă președinte, cred că avem un acord final necesar, funcțional și care poate contribui în mod semnificativ la a face față provocărilor cu care ne confruntăm pe piața forței de muncă. Aș dori să închei aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Pirinski. Mulțumim, domnule Pirinski. Dacă există întrebări, față de domnul Becker uh, și, domnul, sau, do, și sau domnul Pirinski, puteți adresa întrebări. Mai avem patru minute până la vot. Yes, Laura Agea. Doamna Laura Agea. Grazie Presidente. Eu intanto mi congratulo. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să-l felicit pe colegul Becker. Rezultatul muncii sale a fost într-adevăr extraordinar. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat posibilitatea tuturor să participăm la această muncă când acest document va fi fost adoptat, aș vrea să știu în ce măsură el poate fi transmis cât se poate de repede unor persoane care ar fi interesate de acest subiect. Știm că până acum EORES nu a funcționat foarte bine. Ieri am discutat cu studenți de la Universitatea din Perugia și am întrebat dacă cunosc această platformă și nu, nu o cunoșteau. Aș vrea să știu ce putem face pentru a disemina informația uh, cât mai mult referitor la această platformă, pentru că este un instrument uh, important, însă dacă nimeni nu îl cunoaște, toată această muncă nu va fi servit la nimic. We'll have to vote in two minutes, but you'll get... Doamna președinte, vom vota în două minute, dar uh, vă rog. Te para agradecerle. Vreau să mulțumesc pentru activitate, domnului raportor în special, pentru modul în care a condus lucrările, pentru că tocmai s-a concentrat pe colaborare. Și vreau să mulțumesc și uh, echipei noastre tehnice, raportorilor din uh, umbră, staffului, pentru că a fost un exemplu de modul în care atunci când există interes ne putem atinge obiectivele. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Mr. Martin. Mulțumesc, domnul Martin. Oui, très rapidement. Foarte pe scurt, da. Doamnă președinte, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor uh, colegilor pentru fair play-ul de care au dat dovadă când ne-au exclus de, acest, de la acest dosar, chiar dacă uh, suntem un grup politic de mai mult de șase luni. Well, you could have, have appointed Mr. Președinte, Păi nu ați numit, domnule Marton, nu ați numit pe nimeni din partea grupului și de aceea nu ați primit informația. Domnul Marton, nu este, ade nu este adevărat. Președinte, nu avem timp. Please, madam, you ask for the floor. Doamna, ați solicitat cuvântul? Thank you, madam chair. Because... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu îl înlocuiesc pe colegul meu astăzi deci am, uh, între, am câteva întrebări referitor la, conform detaliilor pe care le am eu, bugetul pentru acest portal 2,1 milioane de euro și 224 de mii uh, costuri rambursabile. Avem uh, deja termen de referință referitor la ce va fi eligibil și va, se va face și un audit a modului în care sunt cheltuiți banii pentru a ne asigura că fondurile sunt cheltuite în mod adecvat? Mulțumesc. Uh, Doamna președinte, recomandarea mea este să vorbiți cu raportorul din umbră, din grupul dumneavoastră, astfel încât să primiți informații. Domnul Casa. That's a small point, Madam Chairman. I don't know. Pe scurt, doamnă președinte, nu știu care sunt circumstanțele, dar trebuie să uh, arătăm respect uh, față de președintele unei comisii. Nu cred că trebuie să acuzăm președin, președinta comisiei uh, de minciună. Poate uneori au loc neînțelegeri, dar uh, cred că trebuie să existe mai mult uh, respect în modul în care ne adresăm președintei. Mulțumesc, domnule Casa, spune doamna președinte. A venit momentul să trecem la vot.

Păreți să fiți pregătiți, aveți cartelele de vot uh, pregătite. Votăm textul de compromis adoptat de Coreper privind uh, o propunere a Parlamentului și a Consiliului privind crearea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate. S-a deschis votul. EPP is one too much. Prea multe cartele la PP. În continuare, prea mulți de la PP. Yeah. 45 uh, in favor to 45 uh, pentru, două voturi împotrivă. Merită aplauze. then we'll proceed to the final voting uh, on... Uh... Trecem acum la votul final în ceea ce privește EURES și um, acordul între Parlament și Consiliu. Să deschis votul. The vote is now closed. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Mulțumim. Aplaude pentru un Chirin. Okay, then we proceed with the, uh, the mobilization of Trecem acum la mobilizarea fondului uh, pentru globalizare. Avem întâi partea de programare pe calculator din Finlanda. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 5 împotrivă. Trecem la următorul punct, următoarea mobilizare. PWA International din Irlanda. Să deschis votul. And uh, the vote is closed. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 5 împotrivă. Trecem acum la punctul 6, politicile privind competențele, astfel încât să se lupte împotriva șomajului în rândul tinerilor. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. din Lambert, 63, pentru, împotrivă, Vă rog să vă ridicați mâinile pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Punctul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaptezeci și doi, e vorba de alineatul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 5. Cult 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, cult 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 88, alinatul 3, pentru, împotriva abțineri se adoptă, alinatul 3, punctul 89, pentru, împotriva, abțineri se respinge, alinatul 3, amendamentul 90, pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 98 și 99 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Alineatul 4 pentru împotrivă Abțineri se adoptă. Alineatul 4. 101. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 102. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 103, alineatul 5, amendamentele 103 și 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 106. Vote is closed. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 24 împotrivă, este respins. Trecem la cult 30, alineatul 5, 9. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotrivă abțineri se adoptă. Cu 15, ba nu, înainte votăm 120, um, paragraful 6, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 122 alineatul 6A pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O 138 pe pagina 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 39. Pe, împotriva, abțineri, se adoptă. 140. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul L. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 și 147 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 148 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 149 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 150 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T pe pagina 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 2 pentru împotriva abțineri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 172 pentru, împotrivă, abținerii. Verificăm. La 172. S-a închis votul. 169 um, pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Cu 9 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 182 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 236 pentru împotrivă abțineri nu, pentru, la 236 încă o dată. Bine că aduc 33, votăm la 236, pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. O 183 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 194, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul S pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 205 și 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 207. S-a închis votul. 29 de voturi împotrivă, 25 pentru, se respinge. Ceea ce înseamnă că trecem la 208. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 218 pentru împotriva abțineri se adoptă, 219 pentru împotriva abțineri se respinge, cult 7 pentru împotriva abțineri se, respinge, se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul nu, înainte, amendamentul 228 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. 234 pentru împotriva abțineri se adoptă. 235 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul V pentru împotriva abțineri se adoptă. La pagina 24, cult 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 253 pentru împotriva abțineri se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ...255 pentru împotriva abțineri se respinge, 256 pentru împotriva abțineri se respinge, 257 pentru împotriva abțineri se adoptă, 258 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...251, la pagina 26, pentru împotriva abțineri se adoptă. direct la, la referire 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 2 și 3 împreună. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 4. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5 și 6. Nu, 8 și 9 împotrivă pentru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 împotrivă, abțineri se adoptă. 22, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 a fost retras. Trecem la compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Treizeci nouă pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. La 39. S-a închis votul. Respins cu diferență de o vot. Trecem la compromisul de Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 48. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 50 pentru, împotrivă, abține se adoptă, 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm proiectul de raport așa cum a fost modificat. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 49 de voturi pentru, 1 împotrivă. Congratulations to Mr. Plura. Felicitări domnului Plura. A făcut o treabă foarte bună. Și acum vom vota trebuie să includem și rezultatul votului prin apel nominal, uh, trebuie inclus în uh, votul raportului final dacă solicită acest lucru o treime dintre membrii prezenți la vot. Sunteți de acord? Da. Mulțumim, atât ne trebuia. Uh, Okay. I just want to inform you that, that you can't have the Slovak interpretation. Da, să vă spun că nu avem interpretarea în limba slovacă. Fiindcă, din cauza faptului că un interpret este bolnav, nu am putut avea cabină de slovacă astăzi. Uh, then we proceed Uh, um, uh, draft uh, Trecem acum la proiectul de aviz al domnei Gonzalez. Uh, to start with on the compromise A. Uh, Începem votul cu compromisul A. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Uh -huh. We vote on amendment 76, those in favor, again. 76 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic. Ah. Ba nu. Acum, acum ridicați mâna, sigur vă văd și îmi dau seama că nu trebuie să verificăm, să adoptăm. Mulțumesc. Amendamentul, compromisul C, cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic. The vote is clear. Se deschide, vo- se deschide votul, mă scuzați. Asta a fost rezultatul amendamentul 83. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Verificăm 83. And the vote is now closed. Se închide votul. <laughs> That was uh, carried. Se adoptă. Uh, Compromisul E pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 101. Nu se corectează, doamna președinte. D. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. G pentru împotriva abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul I. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se adoptă. Amendamentul 102 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm electronic 102. 102 we are checking and now the... Verificăm electronic 102, se închide votul. Se respinge. 103 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic 103. Se închide votul la 103. Trecem mai departe la amendamentul 104. 4 și 105, două amendamente votate împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 118 pentru împotrivă abțineri se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. Yeah. Ok, the vote is closed. Se închide votul. Se adoptă, de fapt. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Vreau eu să verificăm electronic, fiindcă nu se vede bine. Now the vote is... Se închide votul. Da, se adoptă. 25 la 22 de voturi. Compromisul QA pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul MA pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Am compromisul M pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. The vote is open. Se deschide votul. Se închide votul. Un membru în plus de la PPE. Still one to many. În continuare avem o persoană în plus de la PPE. Ok. okay. Uh... Bun. Se respinge. 27 împotriva 23 pentru. Amendamentul 133 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul CA pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 134 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul N. Haideți să verificăm 138 electronic înainte. Se deschide votul. Se închide votul la amendamentul 138. Se adoptă cu două voturi diferență. Compromisul N pentru împotrivă abțineri se adoptă. O 151 pentru împotrivă abțineri se respinge. 154 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm electronic 154. Se deschide votul, se închide votul. Se adoptă. 29 la 17. 156 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 157 electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Avem o persoană în plus de la PPE. Ok, nu? Yeah. Now we can see the result. It's carried. Se adoptă. 30 la 21. Amendamentul 159 pentru Împotriva abțineri se respinge. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100... Nu, nu. Trecem la amendamentul 170. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 171 pentru împotriva abțineri se adoptă. 174 pentru Împotriva abțineri se respinge. Compromisul P. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 177 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 178 și 9, 180, 181. Le votăm împreună pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul Q pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 185 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm 185, se deschide votul, se închide votul. 180, la 185, care se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 187 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 188 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. On 190 and uh, the vote is now closed. Se închide votul. Se adoptă. La diferență de un vot. Compromisul HA pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ah, Amendment 192, those... 192 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 193 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 194 pentru, este caduc, mă scuzați, 195 pentru, împotriva, abțineri se adoptă,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 se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, Se respinge. Haideți să verificăm amendamentul 15, se deschide votul. Votăm amendamentul 15. Ok, este Roland. Yeah. Ok, we have closed it and it's adopted. Am încheiat uh, votul și se adoptă votul dumneavoastră nu mai putea schimba nimic în acest moment. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 18. Se deschide votul. Se închide votul la amendamentul 18. Se adoptă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 nu, 24, spune doamna președinte. Pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. And the vote is now. Se închide votul. Se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 26 pentru, împotriva, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic 31. Se deschide votul. Se închide votul.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 împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 43. A fost retras compromisul U pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva abțineri se respinge, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm electronic. Uh, the vote is open. Se deschide votul. Se închide votul. Și cred că se va adopta, dar nu. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 59 pentru. Verificăm 58 electronic. Se deschide votul. Uh, Amendment 58, we're checking that one. Verificăm 58. Se închide votul. Se respinge. 59 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru împotriva abțineri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 Uh, then we'll go to... Uh... Trecem acum la votul referitor la TISA. few words uh, before we vote. Uh, Înainte de vot, câteva cuvinte. Știți că raportorul, domnul Handel, nu a putut participa la această reuniune, după cum puteți vedea, însă aș dori să-i mulțumesc chiar dacă nu este prezent. A fost o negociere constructivă și fructuoasă asupra acestui aviz atât de important. Cred că am reușit să obținem un rezultat bun și echilibrat. Aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru cooperarea pentru a ajunge la un rezultat. Este ceva de care putem fi mândri. Deci mulțumesc tuturor! Trecem acum la vot. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm compromisul F. Deci verificăm compromisul F. S-a deschis votul, s-a închis votul. Și se adoptă cu o diferență de un vot. Compromisul C. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 17. S-a deschis votul și s-a închis la amenamentul 17 și se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul HA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul HB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar să verificăm totuși. 34. S-a închis votul și se respinge cu diferență de 4 voturi. Compromisul G pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 47. S-a închis votul la amendamentul 47. Și se respinge. Cu 22 de voturi împotrivă și 21 de abțineri. Amendamentul 33 pentru 33 pe pagina 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 33. Și s-a închis votul. Se adoptă la 3, diferen, 3 voturi diferență. Mergem la 48 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă la diferență de un vot. Amendamentul 50, cine este pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul K, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul KA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm compromisul L. Deci compromisul L. Compromise L. Uh, have you all voted? A votat toată lumea? Dacă da, putem închide votul. La compromisul L și se adoptă. Votăm acum 66. 65 a fost retras. Deci trecem la 66. Cine este pentru? 66. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 68, foarte bine, să deschis votul. S-a închis votul și se adoptă la diferență de două voturi. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul N pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 79. S-a deschis votul. A votat și domnul Man. Asta înseamnă că s-a închis votul și se respinge, cu diferență de 3 voturi. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Nu votați ca de obicei. Bun, amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 83. S-a închis votul și se respinge. Compromisul O, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar verificăm. 94. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu diferență de 5 voturi. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul QA, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm compromisul QA. Asta înseamnă că S-a deschis votul, acum s-a închis și se adoptă cu, o, cu diferență de un vot. Trecem la amendamentul 97 pentru... A, este un vot pe două părți, amendamentul 97, deci votăm prima parte care spune Stress is that, mode for provisions, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, underlines furthermore și așa mai departe, social partners, pentru, împotrivă, abțineri, nu văd foarte bine, votăm, uh, verificăm a doua parte, s-a deschis votul. Deci a doua parte la amendamentul 97. S-a închis votul acum. Bun, trecem mai departe. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, ultimul vot, um, proiectul de raport, de aviz, așa cum a fost el modificat. Și s-a închis votul. 38 pentru și 11 voturi împotrivă. Mulțumim foarte mult! Uh, it will be uh, of help for us all that we are. Ne va fi util faptul că suntem uh, uniți. Mulțumesc foarte mult!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 Friends, we still have a meeting, uh, a committee meeting that we will now proceed. We have several. Dragi colegi, vom continua cu activitatea noastră. Avem de discutat două subiecte foarte importante. Următorul punct pe ordinea noastră de zi este monitorizarea aplicării uh, dreptului UE, uh, raportul anual. Raportor este doamna Koslov raievici și dacă putem să facem puțină ordine în această sală, îi voi da cuvântul doamnei raportar, raportor. Aveți cuvântul. Mówimy o opinii. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vorbim despre avizul privind cel de-al 32-lea raport privind monitorizarea aplicării dreptului UE. Comisia Europeană în fiecare an elaborează un astfel de raport. Statele membre au reglementări care permit uh, să se verifice progresele de mai multe ori pe an. Aplicarea directivelor, regulamentelor cu întârziere duce la daune dacă într-adevăr se fac aplicările și transpunerile în mod co- corect, cetățenii nu au decât de câștigat. Deci, ă, constatăm progrese în ă, referitor la anul trecut. Câteva date. În 2014, mai mult de 3000 de noi plângeri au fost depuse. În domeniul uh, comisiei noastre, în special 666, 666 de plângeri în domeniul ocupării, în principiu privind mobilitatea lucrătorilor sau dreptul muncii. În ceea ce privește avizul în sine, mai multe puncte. În acest aviz fac referire la faptul că Comisia are competența de a verifica aplicarea dreptului european, aplicarea corectă și la timp a dreptului european este în beneficiul tuturor. În 2014, Comisia a primit cel mai, cel mai ridicat număr de plângeri uh, de până acum în domeniul uh, ocupare mm, social și mm, deci de ce ține de comisia noastră. Comisia s-a referit la faptul că la in, interes, la interpretarea legislației s-a pus accentul pe povara administrativă, mai ales pentru IMM-uri. Este vorba și de îmbunătățirea uh, dreptului. Um, se caută măsuri precum tabele de corelație, dar și altele, și orientări, de exemplu. Ar fi bine dacă Comisia ar putea să coopereze mai repede cu statele membre pentru a accelera lucrurile. În plus, cred că ar trebui să analizăm uh, de ce se ajunge la întârzieri în aplicarea legislației. Cred că ar fi bine dacă am putea să aflăm care este cauza acestor întârzieri, pentru că numai astfel putem să eliminăm acest fenomen. Bineînțeles, și calitatea legislației este foarte importantă. Este vorba de faptul că acest drept uh, trebuie să fie adecvat, actual, de exemplu, prevederi care nu mai sunt valabile să fie abrogate. Este vorba și de armonizări, dar uh, trebuie să evităm suprareglementarea. Avem cadre juridice diferite în statele membre și apoi se poate ajunge în situația în care să existe un fel de rezistență pasivă în statele membre. Deci cred că o cooperare rapid, cât mai rapidă din partea statelor membre nu face decât să îmbunătățească lucrurile. Mulțumesc, spune doamna președinte. Îi dau cuvântul lui Sean Simon. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnei raportor pentru imaginea de ansamblu oferită. Considerăm că este un text bun. Câteva observații pe scurt la câteva puncte unde s-ar putea îmbunătăți și mai mult textul. Noi de la SND considerăm că este important ca rolul partenerilor sociali și al părților interesate să fie menționat în text. Aceștia contribuie în mod substanțial la monitorizarea uh, comisiei din partea Comisiei a aplicării statelor membre și ar trebui să fie uh, prevăzuți în text. IMM-uri. Ar trebui din nou să subliniem că legislația ce privește IMM-urile, care de altfel creează 85% de, din locurile de muncă, e bine aici uh, ar trebui să se ia în considerare nu numai factorul financiar și efectele pe termen scurt, ci și efectele pe termen lung și uh, efectul de creare de valoare, inclusiv uh, pe termen uh, lung și beneficiile sociale. Textul vorbește despre faptul că în 2014 Curtea de Justiție a primit cel mai ridicat număr de plângeri, dar a trebuit să se, not- să se ia notă în același timp de faptul că în această perioadă nu au existat plângeri în domeniul afacerilor sociale, ocupării și mi se pare important acest lucru. Practic, uh, raportarea pune accentul pe ce este cel mai important, transpunerea la timp, închiderea lacunelor și așa mai departe. Ce nu are sens să facem uh, legislație dacă ea nu este aplicată. Exemple precum directiva privind detașarea, uh, derogarea suedeză, Uh, de la această directivă. Când există zone gri, lacune, instituțiile europene trebuie să fie mult mai uh, rapide, mai directe și să, și să mm, repare aceste lacune. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bashir, din partea grupului ECR. Dragi colegi, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca la acest uh, raport. ECR este mulțumit de majoritatea punctelor incluse. Sunt de acord cu raportoarea că o influență crescândă asupra statelor, a statelor membre în timpul procesului legislativ ar fi benefică. Dacă dorim să vedem uh, tendințe pozitive în aplicarea legislației europene, trebuie să se ia în considerare condițiile specifice la nivelul statelor membre. Dacă nu se ține cont de acest lucru în procesul legislativ, Uniunea Europeană va continua să se confrunte cu provocări majore în aplicarea legislației sale. ECR sprijină inițiativele pentru o mai bună reglementare și salută propunerile Comisiei pentru a se asigura claritatea și funcționalitatea legislației europene. Agenda pentru o mai bună reglementare și acordul interinstituțional, de exemplu, sunt oportunități perfecte de a ne asigura că legislația este adecvată pentru obiectivul său. O legislație simplă și clară nu va face decât să crească conformitatea, va accelera implementarea și va reduce birocrația. Mă bucură mai ales uh, faptul că raportoarea recunoaște că trebuie să ne creștem eforturile pentru a elimina povara excesivă pe care legislația europeană o impune IMM-urilor. După cum spune doamna raportor, IMM-urile creează cele mai multe locuri de muncă și trebuie să ne asigurăm că principiul Think Small First face parte din procesul legislativ. Grupul meu sprijină de asemenea cu fermitate propunerile uh, de a avea o analiză anuală a, uh, a, a poverii administrative, care ar putea să ne arate unde birocrația excesivă sufocă creșterea economică. Doresc să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest aviz care mi se pare bun și aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii pe acest dosar. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumim! Grupul ALDE are acum cuvântul. Nu reprezintă nimeni grupul ALDE? Se pare că nu. Trecem la GUE, Doamna Paloma Lopez Bermejo. Bermejo. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun că această dezbatere cu privire la aplicarea corectă a dreptului Uniunii poate să pară un subiect cam sec, însă este foarte important în domeniul dreptului muncii și, în general, când e vorba despre drepturile muncitorilor, lucrătorilor. M-a surprins uh, tonul neutru pe care l-a folosit raportoarea în acest uh, sens, pentru că aici noi denunțăm faptul că multe uh, state membre nu aplică drepturile europene care recunosc drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la o dignă, la un salariu drept sau la o pensie. În Spania, um, țara mea, unde se face în mod sistematic o aplicare tardivă și parțială a normelor europene, există multe situații, multe cauze deschise în uh, administrația publică, în care sunt urmare a politicilor de uh, austeritate. Sunt o fel de cauze care implică egalitatea între lucrători, mai ales cei cu normă parțială sau temporari, probleme legate de uh, Um, perioadele de odihnă și de vacanță. Cred că acest lucru ar trebui să fie mai uh, subliniat, faptul că neaplicarea acestor um, legi reprezintă un mod de a submina um, câmpul uh, muncii și lucrătorii. Apoi trebuie să se evite că ca legislația în domeniul social și al muncii să fie o povară cu privire la IMM-uri. Uh, nu știu dacă nu cumva aici o trimitere voalată la refit. Dacă așa stau lucrurile, eu nu sunt de acord, noi nu suntem de acord. Vrem tocmai să se uh, uh, sprijine IMM-urile cu resurse financiare și administrative, dar și cu participarea agenților sociale, În felul acesta se, se ajunge și la punerea în aplicare a dreptului um, muncii. Și apoi, dacă până la urmă Uh, aceste norme nu sunt cu adevărat uh, aplicate pentru că nu există mecanismele uh, necesare de control, de evaluare a acestora pentru a se asigura îndeplinirea acestora. Sunt situații în cum e vorba de cum este um, cazul lucrătorilor um, um detașați. Aceste lucruri trebuie tratate, altfel nu suntem de acord cu, altfel suntem de acord cu avizul. Mulțumim acum Jean Lambert de la Verzi. Mulțumesc, uh, mulțumesc și doamnei raportorii. Sunt multe lucruri cu care suntem de acord în uh, documentul de față, dar am dorit să revenim și noi asupra subiectului legat de partenerii sociali și alte părți interesate, pentru că atunci când ne uităm la modul cum sunt luate deciziile, cum sunt transpuse, puse în aplicare normele legislative, trebuie într-adevăr să existe o consultare a partenerilor sociali care au un rol important, un rol esențial. Apoi s-a mai menționat un lucru chiar adinauri referitor la modul în care fondurile europene ar putea să ajute și ele la punerea în aplicare și mă refer la fondul uh, care se referă la um, lupta împotriva discriminării. Acolo există și posibilități pentru formare. Cred că și acest lucru poate uh, să-i ajute pe oameni uh, să înțeleagă legislația și să o aplice. Și um, am examinat și chestiuni legate de uh, munca nedeclarată și cum ar putea să contribuie platformele uh, corespunzătoare în acest sens. Apoi mai este o parte legată de pregătirea activității, faptul că oamenii trebuie să înțeleagă despre ce este vorba în legislație și către ce se îndreaptă. Cred că acest lucru trebuie mm, să se mm, manifeste în mai multe tipuri de formare. Dar dacă ne uităm acum la tipurile de contracte din ce în ce mai numeroase, mm, legate de diferite regimuri de angajare cu normă întreagă și așa mai departe, bine, cred că aici trebuie să fie o formare mai bună pentru ca legea să fie Uh, mai bine aplicată. Uh, am aceste de părerea noastră să încercăm să nu venim chiar cu sute de amendamente. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Beghin din partea FDD. Nu este de față, nu este nimeni de la FDD. Îi dau cuvântul Marei Bizoti. Bizot. De la ENF. Nu este. Nu, nu, nu dorește să intervină. înseamnă că am dat ocazia tuturor grupurilor să spună ceva. Uh, îl invităm pe domnul Carl von Kempis, care este șef de unitate la comisie. Putem să-l invităm să ia cuvântul, dacă dorește. Bună ziua, sunt uh, Marius Daș, sunt uh, vice președinte al unității care se ocupă de aplicarea dreptului Uniunii. Vă mulțumesc foarte mult Uh, mulțumesc pentru raport, pentru sugestiile pe care le salutăm și dorim de asemenea să răspundem la o serie dintre chestiunile care au fost menționate în dezbaterea de astăzi. În primul rând, în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului existent, unde se înregistrează câteva probleme, deficiențe. Au fost vorba de o transpunere tardivă a directivei. Cred că aceasta ar fi uh, problema principală și recurentă. Se poate vedea în raportul nostru că transpunerea tardivă împiedică cetățenii și companiile să beneficieze de pe urma legislației europene și avantajul acesteia. Comisia încearcă să rezolve această chestiune prin oferirea de asistență către statele membre, fie prin um, elaborarea dinaintea unor planuri de punere în aplicare pentru uh, identificarea unor probleme sau dificultăți cu care s-ar putea confrunta statele membre în faza de punere în aplicare sau ulterior uh, Comisia oferă statelor membre niște linii directoare, niște indicații, un fel de explicații despre modul în care pot fi interpretate și transpuse anumite dispoziții cum pot fi ele transpuse în, în uh, dreptul național. Este un proces în desfășurare și sperăm că situația, situația transpunerii târzii se va îmbunătăți semnificativ. Apoi, încă o chestiune menționată de mai mulți membri ai Parlamentului a fost uh, crearea unei legislații care să fie potrivită, să corespundă scopurilor uh, um, stabilite și apoi și implicarea partenerilor sociali. În adoptarea pachetului privind o mai bună reglementare în mai, Comisia deschide tocmai o posibilitate pentru consultări mai largi și pentru implicarea partenerilor sociali în conceperea, în elaborarea legislației și um, factorii de decizie, părțile interesate, au mai multe ocazii de a-și exprima părerile pe durata întregului proces. De asemenea, eh, luăm eh, în considerare și feedback-ul pe care îl primim, îl primim cu privire la legislația existentă. Facem o evaluare, încercăm să evaluăm dacă legislația existentă încă mai corespunde obiectivelor și încercăm să eliminăm eh, toate poverile administrative, mai ales asupra IMM-urilor. Iar concluziile care derivă din modul în care se transpune legislația, încălcările din partea statelor membre, este luată în considerare în vederea revizuirii legislației curente și în elaborarea de noi norme legislative. Atât vreau să vă spun, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Thank you. Uh, are there any questions? Mulțumesc. Sunt întrebări de adresat reprezentantului Comisiei? Dacă nu, aș dori să întreb uh, raportoarea dacă mai dorește să mai uh, adauge ceva. Głosy. Za bardzo konstruktywne Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru intervențiile tuturor, pentru observațiile constructive. Aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc și Comisiei pentru cele spuse. Am făcut referire la ceva important, ce anume reglementarea în sine. Este vorba de calitatea directivelor și despre faptul că acestea trebuie să uh, fie și să se bucure de acceptare, pentru că de asta depinde aplicarea lor pe termen lung. Și partenerii sociali sunt importanți. Chiar în 2014 Comisia a luat noi măsuri, măsuri luate mm, cu ajutorul unor mm, organizații, părți interesate, actori mm, și așa mai departe. Deci uh, dialogul a fost extins uh, din partea Comisiei și acest lucru mi se pare pozitiv. Va trebui să analizăm și acest lucru care se referă la aplicarea dreptului existent, pentru că în aviz avem uh, câteva indicații că acest, uh, această legislație nu este folosi, aplicată în mod adecvat. Trebuie să analizăm uh, foarte îndeaproape fiecare caz. A mai existat o observație privind lacunele juridice și cred că asta se referă și la calitatea directivelor. Încă ceva. În ceea ce privește termenul pentru amendamente, este vorba de marți 8 decembrie. Thank you all. Yes, uh, the deadline for... Mulțumim. Într-adevăr, termenul de până amendamentul este 8 decembrie la ora 12. La adoptarea în Comisia EMPL va avea loc pe 17-18 februarie anul viitor, iar adoptarea în Comisia pe fond, jurii, va avea loc în mai 2016, plenara încă n-a fost stabilită. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Trecem acum la următorul nostru punct de pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de aviz privind punerea în aplicare a recomandărilor din 2010 ale Parlamentului cu privire la standardele sociale de mediu, cele privind drepturile omului și răspunderea întreprinderilor. Dau cuvântul Raportoare Tiziana Beghin, aveți cuvântul. Grazie, signora Presidente, colleghi. Eh, Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. În rezoluția din 2010 cu privire la eh, drepturile sociale, de mediu, răspunderea întreprinderilor și drepturile omului, Parlamentul a exprimat câteva ceri, cereri eh, simple care se referă la standardele OIM, și o, um, pentru o mai mare atenție către uh, CSR. În avizul nostru pentru comisia noastră vrem să se țină cont de toate aceste chestiuni, mai ales uh, în ceea ce privește răspunderea întreprinderilor. Și eu am fost Uh, întreprinzător și m-am ocupat foarte mult de aceste lucruri, de responsabilitate. Este un subiect care îmi este foarte apropiat așadar. Deci, cred că trebuie să, în primul rând, să ne angajăm să ratificăm uh, uh convențiile OIM în uh, activitatea noastră, mai ales când e vorba de, de acordurile comerciale, există multe ambiguități, multe ezitări din partea partenerilor noștri Um, noștri comerciali, mai ales când e vorba de aceste um, standarde. Trebuie să ne angajăm uh, pentru promovarea acestor norme. Mai ales uh, um, uh, urmărind linie directoare din strategia Trade for All. Trebuie să fim promotori active ai acestor norme, mai ales în temeiul articolului 2018 din tratatul privind normele mm, de muncă. Trebuie de asemenea să avem uh, norme ambițioase, previzibile, care să prevadă sancțiuni pentru cei care nu le respectă. De asemenea, este foarte important uh, evaluarea impactului care vizează uh, sustenabilitatea. Și în avizul meu mai cer uh, Comisiei să elaboreze o strategie nouă în ceea ce privește răspunderea socială a întreprinderilor. Din 2010, Parlamentul a cerut ca uh, statele din uh, programul SPG și SPG Plus să îndeplinească standardele internaționale în ceea ce privește normele de mediu, dar răspunsul Comisiei n-a fost satisfăcător a spus că acordurile cu aceste state nu spuneau că normele acestea ar fi obligatorii. Mai sunt încă multe de făcut, aștept în continuare contribuțiile colegilor, raportorilor de număr în special, pentru a garanta cât se poate de mult um, um, colaborarea noastră și contribuția noastră la Comisia de Fond. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, nu văd pe Sofia Ribeiro de la PPE. Înseamnă că putem trece la următorul grup politic. Îi voi dau cuvântul doamnei Elena Gentile de la grupul SNT. Da, mulțumesc. Sunt de acord cu observațiile făcute de colega noastră. când e vorba de aceste subiecte, ele sunt foarte importante pentru noi și care uh, au uh, impact asupra activității mai multor comisii din uh, Parlament. Aș dori să propun să se amâne, să se prelungească termenul de depunere a amendamentelor. Pentru că ar fi bine să um, vedem și uh, avizul Comisiei uh, INTA, chiar dacă colega noastră este membra ambelor comisii, Cred că în felul acesta am putea să lucrăm mai bine, mai clar, având în vedere cât de important e subiectul. Deci aș dori ca termenul de depunere da, amendamentul să fie până după prezentarea um, avizului uh, INTA. Mulțumim acum domnul Gherighe din partea ECRM. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru avizul său. Este bine să discutăm aici despre responsabilitatea socială a întreprinderilor. Și mi-aș dori să putem acționa chiar mai mult. Însă, în același timp, nu trebuie să înțelegem greșit responsabilitatea socială a întreprinderilor Mă refer aici la punctul 7. Cu toții ne dorim responsabilitate din partea întreprinderilor, însă să fim uh, conștienți. Nu putem ordona asta. Din potrivă, putem uh, distruge abordări bune prin reglementare. De aceea spunem că responsabilitatea socială a întreprinderilor trebuie să fie pe bază voluntară. Rolul nostru la nivel european poate fi unul de intermediar, mai ales la nivel global mi-aș dori mult mai mult uh, implicare din partea Uniunii Europene aici. Însă trebuie să vedem și ce înseamnă o, o responsabilitate socială a întreprinderilor reală. Și aici sunt din nou la idealul uh, uh, comerciantului uh, onest. Orice legislație rămâne vorbe goale dacă în spatele ei uh, nu sunt uh, valori uh, adevărate. Acesta este obiectivul uh, grupului nostru. Mulțumesc. Thank you, uh, Renat. Mulțumim. Renata Weber nu este prezentă. Mai este cineva din partea ALDE? Nu. Nici Tamaș Meșteriș nu este aici. Jean Lambert, poate va să ia cuvântul numele său? Mulțumesc vreau și eu să menționez câteva lucruri. În primul rând, cum corespunde acest subiect cu noile obiective de dezvoltare durabilă, care se presupune că sunt universale, nu doar pentru statele în curs de dezvoltare, cum erau obiectivele milenului. Acestea se leagă și de noi și să vedem cum se leagă toate aceste obiective de chestiunea răspunderii sociale a întreprinderilor. Dacă ne uităm la valorile pe care le menționa și uh, colegul de la ECR, bun, suntem cu toți de acord că sunt importante, dar mai e și vorba despre modul în care um, companiile ce, care promovează aceste practici să nu fie cumva um, dezavantajate, pentru că e vorba până la urmă de atitudini opționale s-ar putea ca prin acestea să le îngreunăm activitatea companiilor care vor să-și asume mai mult. Apoi, cred că trebuie să ne dăm seama că și interesul publicului cu privire la acest subiect crește și se pun o serie de probleme, mai ales, de exemplu, în domeniul textilelor, industriei textilelor, ce înseamnă RSI în acest sector, mai ales după accidentul de la Ana Plaza. Trebuie ca o serie de companii să îndeplinească niște standarde mai ridicate, dar trebuie să vedem exact cum uh, uh, se încadrează acest subiect și cu noua politică, noua agendă comercială a Uniunii Europene. Trebuie să încercăm ca anumite puncte să fie incluse în uh, în um, tendința generală, principală, să nu fie vorba doar de niște companii de nișă care să fie vizate. Trebuie să se ia în considerare um, partenerii uh, comerciali, statele acestea, lucrătorii și drepturilor. Uh, o să colaborăm cu plăcere cu uh, raportorul, cu doamna raportor. Doamna Lopez Bermejo, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să o felicit pe raportare pentru prioritățile pe care le-a menționat în aviz și cu care suntem de acord. Aș vrea, în primul rând, să subliniez în ceea ce privește eh, subiectul răspunderii eh, sociale a întreprinderilor faptul că ar trebui să avem aici eh, o, o strategie dublă. Pe de o parte, să consolidăm normele existente excluz, excluzând multinaționale care își abuzează lucrătorii sau care distrug mediul Înconjurător, și lista este foarte lungă, lista de companii multinaționale care fac toate aceste lucruri. Și în, în ceea ce privește uh, drepturile fundamentale, nu trebuie să fie opțional acest lucru, e nevoie să fie obligatorii. E nevoie mare de o implicare a OIM în negocierile comerciale multilaterale și uh, trebuie ca standardele OIM să fie obligatorii pentru uh, Uh, partenerii mm, noștri comerciali. Nu uh, putem să aplicăm um, această dereglementare implicită în strategia, de, strategia comercială. Fără armonizare socială anterioară, fără niște cadre obligatorii comune în ceea ce privește normele de muncă, fără participarea și cunoașterea actorilor sociali, marea parte a lucrătorilor nu vor beneficia de pe urma niciunora dintre aceste uh, tratate aceste acorduri uh, uh, comerciale. De asemenea, e nevoie de studii de impact cu privire la sustenabilitate și drepturile omului când e vorba de acordurile de liber schimb. Cred că de asemenea ar trebui să facem astfel încât să existe cauze, uh, clauze sociale și de mediu în acordurile comerciale, acestea să fie cu adevărat obligatorii. Spun în final acest lucru pentru că, din păcate, este o realitate faptul că Uniunea Europeană are acorduri de asociere cu state care încalcă în mod repetat uh, drepturile sociale um, și uh, normele internaționale. Vorbim, de exemplu, de Maroc și colonizarea Saharei Occidentale. Mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc. Domnule Marta, doriți să spuneți ceva? Mulțumesc, doamna președinte. Acest proiect de aviz nu pune probleme mari iar în linii mari suntem de acord cu doamna raportor. Thank you. Mulțumesc. Avem pe cineva de la comisie alături de noi? Doamna Formentini? No. Nu? Nu e nimeni de la comisie. Atunci, o să vă prezint calendarul. Doamna a, uh, Gentilea a solicitat un nou amendament pentru amendamente și uh, l-ați primit. S-a luat hotărârea ca termenul pentru depunerea amendamentelor să fie 15 decembrie, la ora 12. Deci, asta, deci ați mai câștigat șase zile. Și nu numai dumneavoastră, noi toți adoptarea documentului la comisia noastră va avea loc pe 25 ianuarie, iar la INTA va fi adoptat pe 15 februarie și în plenară va ajunge în martie sau aprilie. Nu știm exact când. Ambele luni sunt posibile. Vă mulțumesc Trecem la următorul punct de ordinea de zi. Adică după prânz. So, um, uh, thank you for this morning and... Vă mulțumesc pentru această ședință din dimineața aceasta. Vreau să vă reamintesc că avem uh, mulți invitați eh, după masă la comisie și ședința, ne, ședința va începe la ora 2, vă reamintesc, ora 2 după masă. Adică nu începem tot timpul la ora 2. Dumneavoastră ați solicitat eh, acest lucru, am eh, invitat la solicitarea dumneavoastră mulți oaspeți și vă rog frumos să fiți prezenți la reuniunea noastră de după masă, la ora 2. Nu este ora la care ne întâlnim de obicei, e ora 2. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență.